pertinente și să urmărim cu atenție evoluțiile din Azerbaijan. Vă mulțumesc! Mulțumim, cu acesta s-a încheiat această dezbatere. S-au depus șase propuneri de rezoluție. Votul va avea loc după următoarea dezbatere. Ultimul punct de pe ordinea de zi este dezbaterea referitoare la situația musulmanilor Rohingya, Dau cuvântul în primul rând autorilor, domnul Cernetski, pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Parlamentul European are încă o dată un cuvânt de spus în ceea ce privește apărarea drepturilor musulmanilor. Îmi amintesc de rezoluția privind musulmanii din China, care a fost adoptată în unanimitate și aceasta este, acesta este un caz similar. Asta demonstrează că Parlamentul European nu face discriminări religioase Parlamentul European apără convingerile religioase și nu doar pe cele creștine care reprezintă, după cum știți, creștinismul fiind uh, religia reprezentativă pe continentul nostru. Încercăm să apărăm toate religiile, inclusiv islamul. Mulțumesc! Mulțumim acum pentru un minut, doamna Șenisin. Mulțumesc, domnule președinte. Minoritatea musulmană Rohingya constituie una dintre cele mai uh, persecutate grupuri etnice din lume. Uh, sunt uh, arestări arbitrare, li se îngrădește dreptul la educație și ceea ce este vital este ca ajutoarele umanitare să ajungă la populația Rohingya refugiații trebuie să poată să uh, circule liber și uh, aceștia trebuie să poată să aibă acces la cetățenie. Comisarul European pentru Drepturile uh, Omului trebuie să poată să deschidă un birou în Myanmar. Mulțumim. Acum pentru minut și jumătate, doamna Kil Nielsen. Mulțumesc, domnule președinte. Pe 11 iunie, raportorul special al ONU în ceea ce privește Birmania a declarat că încălcarea drepturilor omului ale populației Rohingya sunt sistematice și generalizate și că autorii crimelor sunt uh, imuni la orice fel de pedeapsă. La, peda- la plenara anterioară, Parlamentul a decis să reintegreze Myanmarul în sistemul de preferințe generalizate fără niciun fel de condiție. Sistemul Programul de uh, preferințe generalizate se înscrie în cadrul politicii comune, economice comune a UE, dar trebuie să asigurăm coerența între politicile comerciale și Carta Drepturilor Omului. Tocmai de aceea, articolul 15 al uh, regulamentului uh, privind regimul preferențial prevede că acesta poate fi suspendat pentru încălcări grave și sistematice ale drepturilor fundamentale atunci când acestea sunt uh, uh constatate de organele împuternicite. Uh, Având în vedere rapoartele ONG-urilor uh, internaționale care arată crimele comise împotriva populației Rohingya, uh, cerem Comisiei Europene să retragă temporar Myanmarului uh, sistemul de preferințe generalizate, astfel încât să avem un mesaj politic clar tragedia acestei populații trebuie să înceteze, ei trebuie să aibă acces la cetățenie și să beneficieze de aceleași drepturi ca toți ceilalți cetățeni din Myanmar. Mulțumim. Acum doamna Șache, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, colegi. Violența, tortura, violurile și distrugerea proprietăților musulmanilor Rohingya din Birmania trebuie să se încheie. Se vorbește despre purare etnică și crime împotriva umanității. Este vorba de 130.000 de persoane um, care a, sunt refugiați și nu, refu nu primesc suficient ajutor. Între timp, um, presa nu este liberă în Myanmar guvernul nu poate pur și simplu să excludă o minoritate. Guvernul trebuie să protejeze oamenii și să fie responsabil pentru uh, violențele comise, dacă acestea sunt comise de către forțele de securitate. Solicităm acces pentru ONU și pentru monitori- și monitorizare ONU. Trebuie să ne asigurăm că în acordurile de, de comerț și investiții uh, Um, cuprind uh, prevede, prevederi referitoare la drepturile omului și că acestea sunt uh, respectate. Aung San Suu Kyi a rămas uh, tăcută, nu a spus nimic referitor, de acest subiect, referitor la acest subiect și noi facem la la ea să se exprime. Mulțumim, timp de două minute, doamna Vergia. Merci. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum a arătat raportorul special ONU, omorârea a trei femei Rohingya care au participat la o demonstrație pașnică uh, săptămâna trecută este cel mai recent uh, exemplu uh, de minoritate cea mai persecutată din lume. Trebuie să nu au acces la apă, la sănătate, la servicii de sănătate și educație. Acest, această uh, minoritate nu există în uh, ochii uh, guvernului uh, din Myanmar. Populația Rohingya este uh, persecutată de forțele de securitate. Ansamblul clasei politice birmaneze are partea sa de responsabilitate. Efectiv, Liga Națională pentru Democrație uh, a doamnei Kyi rămâne uh, tăcută unele dintre televiziunile locale vorbesc despre faptul că se îngrădește Uh, posibilitatea populației Rohingya de a avea uh, copii. Mii uh, de copii mor în fiecare an și unii încerc să fugă în Thailanda sau în Bangladesh și sunt returnați în Myanmar. Ne gândim la persecuțiile la care sunt supuși romii în această parte a lumii. Uh, alte minorități sunt supuse unor uh, astfel de uh, discriminări și persecuții. Sigur, am reintrodus sistemul de, gener- de preferințe generalizate. Eu regret acest lucru. Apărarea drepturilor omului de Uniunea Europeană nu a fost intensificată, din păcate. Mulțumim, doamnă Vergia. Acceptați o întrebare din partea domnului Kaczmarek? Vă rog, domnule Kaczmarek. Doamna Vergea, am o întrebare referitoare la doamna Sansuci. În uh, textul nostru se spune că Aung San Suu Kyi protestează Uh, în legătură cu politica de a limita uh, natalitatea la doi copii. Doamna Vergea, doriți să reacționați? Uh, je ne sais pas si madame nu știu dacă doamna San Suu Kyi a uh, protestat uh, în această privință. Știu că ea tace atunci când e vorba de persecuțiile în general a populației Rohingya. Și uh, unii din această, uh, din partidul doamnei San Suu Kyi uh, sunt uh, tăcuți și au uh, acțiuni foarte slabe atunci când e vorba de reacția împotriva acestei, uh, împotriva persecuțiilor acestei minorități. Minute. Mulțumim, doamna Iegle, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule Kaczmarek. Din păcate, sunt de acord cu ceea ce a spus doamna Vergea și cu ceea ce a spus doamna Șache și în conversația pe care am avut-o cu doamna Aung San Suu Kyi, dumneavoastră nu a făcut referire cum ne-am fi așteptat la acest subiect. Guvernul Myanmar a făcut unele progrese în direcția deschiderii și democratizării și le salut. Însă solicităm să se pună capăt discriminărilor împotriva minorității Rohingya și ca aceste, această etnie să fie recunoscută ca uh, cetățeni cu drepturi de pline a statului Myanmar. Facem apel astăzi nu numai către guvernul acestui stat, cât și către întreaga populație, dar și către opoziție, să pună capăt discriminărilor și atitudinilor dușmănoase față de această minoritate. Numai asta poate crea baza pentru o stabilitate pe termen lung a acestei tinere democrații. Introducerea preferințelor tarifare generalizate um, mi se pare o idee bună. Sprijin acest lucru. Mulțumim, doamnă Iegle. Urmează acum vorbitorii în numele grupurilor. Domnul Kaczmarek, un minut. Przewodniczący, panie komisarzu, szanowni państwo. Domnule președinte, domnule comisar, domnilor și domnilor, cu toții ne-am bucurat să vedem că Myanmarul trece prin această transformare, dar uh, minoritățile etnice uh, trebuie să se bucure de drepturi de pline în uh, Myanmar, pentru că altfel comunitatea internațională nu va fi mulțumită. Nu o să explic toate formele de persecuție împotriva populației Rohingya, pentru că au făcut-o alții, dar haideți să vă explic rădăcinile acestei persecuții. Problema este că această populație nu este recunoscută ca uh, având cetățenie a Myanmarului, nu se bucură de drepturi civile. Moțiunea noastră solicită autorităților să-și schimbe legea privind cetățenia, pentru că întotdeauna în dezbaterile de joi uh, deplângem faptul că suntem impotenți în fața încălcărilor drepturilor omului în diverse țări. Dar sunt de acord cu uh, vorbitorii care s-au uh, referit la sistemul de preferințe generalizate. Am putea măcar să-i amenințăm că le retragem acest statut. Mulțumim, domnul Kaczmarek. Un minut, Președinte, contra domnule președinte. Combaterea persecuțiilor, uh, persecutării minorităților este esențial pentru grupul nostru. Vrem o anchetă internațională a, uh, crimelor uh, care se îndreaptă împotriva populației Rohingya. Uh, populația Rohingya nu a fost recunoscută ca o minoritate și nimeni dintre cei care este responsabil pentru persecuții și uh, încălcări uh, nu a fost pedepsit. Autoritățile ar trebui să uh, coopereze cu raportorul Națiunilor Unite pentru drepturile omului în Myanmar. Toate restricționările uh, libertății de circulație ale populației Rohingya ar trebui să înceteze. Uh, Uh, nu trebuie să li se uh, trebuie să fie abrogată legea care nu le permite să obțină cetățenia Myanmarului. Nu numai noi spunem acest lucru, ci acest lucru este și din dreptul internațional. Mulțumim. Urmează colega Oiulan pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îmi exprim condoleanțele vic- victimelor uh, unor violențe oribile din uh, Myanmar. Fac apel la guvernul uh, birmanez să facă tot ce se poate pentru a oferi securitate tuturor grupurilor minoritare care trăiesc acolo. Nu este numai o problemă internă și sper că statele vecine vor oferi și ele sprijin pentru a rezolva cât se poate de repede problemele existente cei 130.000 de Rohingya care sunt refugiați în tabere și în alte zone trebuie să primească cât se poate de rapid ajutor umanitar. Fac apel la doamna înalt reprezentant să uh, se referă la acest lucru cu în discuțiile cu partenerii din statele ASEAN pentru a se găsi o soluție pașnică și rapidă. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Oiuland. Urmează acum domnul Schlüter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 că cineva te persecută și îți distruge casa doar pentru că te-ai născut de anumită naționalitate sau pentru că crezi într-un uh, Dumnezeu sau în altul. Ești agresat, uh, suni la poliție și uh, poliția îi lasă în pace pe criminali. Fugi, dar nici măcar fugind nu reușești să găsești un loc sigur. Și acest lucru se aplică pentru mai bine de 100.000 de, de Rohingya. Și ce facem noi? Noi stăm și ne uităm și luăm rezoluții rezoluții. Uh, dăm rezoluții. În această săptămână am votat în ceea ce privește capacitatea militară crescută pentru SAE. Și atunci, care este interesul? Niciunul. E timpul să ne respectăm uh, uh, promisiunile pe care le-am făcut și să, punem, să înființăm mecanisme civile pentru păstrarea păcii. Avem nevoie de ingineri, de juriști. Uh, de medici și chiar de birocrați pentru a construi o societate, nu și de militari care nu fac decât să bombardeze respectiva societate. Aș vrea ca Comisia să înființeze o forță de păstrare, de menținere a păcii care să poată rezolva și preveni conflictele. Doar aici UE poate într-adevăr să facă o schimbare. Și până atunci trebuie să venim cu cerințe față de aceste țări, pentru că promi promisiunile nu au niciun fel de uh, valoare. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Schluter. Atât uh, vor, vorbitorii numărul, numele grupurilor. Acum doamna Esaia. Mulțumesc, domnule președinte. Ultima oară, în februarie, am uh, dezbătut uh, cazul populației Rohingya din uh, Myanmar, uh, Birmania. Această populație locuiește de Uh, secole acolo sunt una dintre cele 135 de minorități etnice din uh, acea țară. În statul Rahin a fost adoptată o lege care impune uh, ca femeile uh, Rohingya să nu aibă mai mult de uh, doi copii. Aceasta este o încălcare a drepturilor omului. Chiar dacă au avut loc și lucruri bune în uh, Myanmar de curând, uh, comunitatea internațională nu trebuie să treacă cu vederea uh, aceste evoluții recente și e nevoie de atenție internațională la acest caz. Vă mulțumesc. Mulțumim, doamne Esaia. Trecem acum la procedura intervențiilor spontane. Și dacă toată lumea este disciplinată, voi putea uh, accepta toate intervențiile uh, celor care s-au înscris. Doamna Corhola nu este domnul Soni care cuvântul. Mulțumesc, nu am auzit. Mulțumesc, domnule președinte Uh, populația locală crede că acești musulmani Rohingya sunt imigranți ilegali din Bangladesh, nu se pot căsători, nu pot merge la școală. Uh, Uniunea Europeană ar trebui să ajute Myanmarul să facă reformele necesare. Trebuie să solicităm guvernului din Myanmar să se asigure că organele de aplicare a legii îi apără apără populația Rohingya de violența organizată. Uh, autorii actelor de violență trebuie să fie aduși în fața instanței. Trebuie să facem apel la toate țările din regiune să-și deschidă granițele față de uh, solicitanții de azil care fac parte din această populație. De asemenea, trebuie să susținem populația, uh, guvernul din Myanmar în căutarea de soluții pe termen lung pentru a elimina rădăcinile conflictului. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Geringer de Oedenberg. Dziękuję, panie przewodniczący. Po raz kolejny poruszamy na forum Parlamentu Mulțumesc, domnule președinte. Nu este prima oară când uh, vorbim despre minoritatea musulmană Rohingya din uh, statul Rahim uh, din Myanmarul de vest. Nu pot să circule liber, există un acces restrâns la educații și servicii uh, medicale, li se ia pământul. Din 2012 au existat și alte persecuții și violențe, acte violente împotriva acestei populații. Populația Rohingya nu are acces la justiție sau la asistența umanitară. Cerem uh, autorităților să pună capăt persecuțiilor împotriva acestei comunități. Cei care înfăptesc acte de violență trebuie să fie aduși în fața justiției. Membrii minorității Rohingya trebuie să se bucure de uh, drepturi uh, civile de pline. Alminter va exista o instabilitate crescută în țară. Mulțumim, doamna Geringer de Odenberg, domnul Pașca. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Nivelul persecuției împotriva musulmanilor Rohingya a dus la un val de indignare în întreaga lume. Restricțiile libertății de religie și de credință sunt încălcări evidente ale drepturilor omului. Ar trebui să depunem presiune asupra Birmaniei. Ar trebui să folosim uh, pârghia preferințelor tarifare pentru a forța guvernul să ofere drepturi acestor uh, musulmani Rohingya. Refugiații trebuie să primească ajutor. Persecuția acestei comunități trebuie să se încheie. Mulțumim, domnule Pașca. Domnul Lisek. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisarzu. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar. Oamenii din Myanmar au trecut prin uh, lucruri groaznice în ultimul deceniu. Acum Myanmarul are ocazia să intre în rândul comunităților democratice se poate transforma într-o țară adevărată. Uniunea Europeană ar trebui să ajute să facă acest lucru, ar trebui să uh, îi sfătuim, să-i finanțăm, să ajutăm să construiască un stat uh, democratic uh, funcțional. Un asemenea stat trebuie să respecte libertățile civile și drepturile omului, trebuie să garanteze tuturor minorităților etnice, religioase și așa mai departe drepturile pe care acestea le au. Sper ca la următoarele alegeri din Myanmar să existe o misiune de observator electoral și sper să ne întâlnim cu politicieni din întregul spectru politic din Myanmar și să le spunem clar că trebuie să garanteze drepturile omului, inclusiv pentru populația Rohingya. Mulțumim. Acum, domnul Kelly. <laughs> Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru că ne-ați dat posibilitatea să vorbim atât de mulți în această după-amiază. Am citit în proiectul de rezoluție uh, că există persecuții și violență împotriva acestei uh, minorități prin distrugerea proprietăților sale, a lăcașurilor de cult, Uh, întemnițări uh, arbitrare, violuri, restricționarea libertății de circulație, drepturile de căsătorie și accesul la uh, educație. Avem o mare problemă și cred că nu putem să o rezolvăm sigur. Trebuie să folosim toate resursele pentru a avea o soluție pe termen scurt, dar mai important, pe termen lung Sper că putem să îi ajutăm pe acești oameni nefericiți în mod prioritar. Vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase la adresa președinției irlandeze. Mulțumim, domnule Kelly. La final, în numele Comisiei, domnul comisar Lewandowski. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, în numele Comisiei salut rezoluția Parlamentului referitoare la situația musulmanilor Rohingya. Este o țară care trece prin schimbări profunde din uh, martie 2011 pe calea către stabilitate, pace, democratizare și dezvoltare. Spațiul politic se deschide, însă, la fel ca și în alte locuri, diviziunile din societate devin vizibile, ies la suprafață, iar situația musulmanilor Rohingya este un exemplu pentru asta. Situația umanitară solicită o reacție cât se poate de rapidă, însă, în același timp, este nevoie și de o soluție politică ce să adreseze, să abordeze problema tensiunilor între comunități. Nu este în primul rând vorba de religie. Președintele țării a calificat violențele ca lipsite de sens, iraționale, reacționare și extremiste. Președintele, Uta Insein credem noi, înțelege riscul uh, la adresa reputației acestei uh, țări și riscul pentru concilierea interetnică. După cum spunea domnul Kaczmarek, este foarte important să se respecte drepturile omului. Uh, continuăm să solicităm guvernului revizuirea um, legilor necesare, legii 1882 în special. De curând, uh, doamna înalt reprezentant Uh, reprezentantul Uniunii Europene pentru Drepturile Omului, Stavros Lambrinidis, uh, s-a întâlnit cu uh, reprezentanți de ambele părți. Am discutat aceste lucruri pe 22 aprilie și am subliniat nevoia de, acți- de acțiune pentru a preveni acți- violențele intercomunitare. Doamna înalt reprezentant, a făcut apel în mod personal la autorități să protejeze populația civilă de violențe, să aducă mm, pe vinovați în fața instanței și să asigure acces liber la uh, cei afectați pentru asistență. Uniunea Europeană va continua să ofere ajutor umanitar uh, atâta timp cât îi se acordă acces, la fel ca și în Siria. Vom continua să monitorizăm situația și în dialogul cu guvernul vom încerca să ne referim și la situația umanitară, dar și la soluțiile pe termen lung care ar trebui să fie găsite între, pentru tensiunile între comunități. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar Lewandowski. S-au depus șase propuneri de rezoluție. Dezbaterea se încheie. Votul urmează să aibă loc acum. Înțeleg că doamna